în întâlnirile de joi după amiază ă, mai degrabă ă, sunt monotone. Mă bucur că de data aceasta dezbaterea noastră a fost vivace.